Okay, we will do what we did last time. Vom proceda la fel ca și ultima dată, pentru că se pare că a funcționat destul de eficient. Voi număra de la 10 la 0 și în momentul în care ajung la 0 vom începe să votăm. Voi face acest lucru în limba greacă, dar în continuare veți putea să numărați în mintea dumneavoastră în propria limbă. 7 6 5 4 3 2.1. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Μπέγκε Ordinea de zi prevede votarea referitoare la raportul domnului Böge referitoare la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Vom analiza amendamentul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8 Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu 467 de voturi împotrivă și 45 pentru. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Vot prin apel nominal. Votul se deschide. Votul este închis. Se respinge. Aporiptă-te, după cum a spus domnul Schulz. Amendamentul 3, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Și acum, domnul Martin a rugat să ia cuvântul. Domnule Martin, aveți cuvântul. Doar pe scurt, domnule președinte, în momentul în care am votat referitor la amendamentul numărul 8, pe uh, monitorul nostru și pe um, cel pe care l-am văzut era vorba despre 7D. Vreau să fiu sigur că s-a înregistrat corect votul, de aceea am dorit să fac această precizare. Mulțumesc. Ceea ce a fost înregistrat, amendamentul 8 apare la noi, deci noi am votat referitor la amendamentul 8. Domnul Macmillan Mon dorește să ia cuvântul. președinte. La carta de vot nu... Nu funcționează cartela de vot, domnule președinte. Vom trimite pe cineva să rezolve problema astfel încât să putem trece mai departe. Trecem mai departe, votul final. Referitor la amendament avem nevoie de majoritate calificată, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 531 de voturi pentru. Felicitări, domnule Böge. Ordinea de zi prevede următorul vot în continuare. Votul referitor la raportul domnei Haug privind proiectul de buget rectificativ numărul 10 per 2009 Vot unic, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. se adoptă cu 559 de voturi pentru. Felicitări, doamna Haug. Ordinea de zi prevede următorul vot în continuare privind uh, raportul domnului Lene, verificarea prerogativelor. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Vot final pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări, domnule Lene. Ordinea de zi prevede în continuare votul referitor la al Comisiei Libe. Președintele întrerupe. Ordinea de zi prevede votul referitor la 5 propuneri de rezoluție privind perspectivele agendei de dezvoltare de la Doha în urma celei de șapte conferințe ministeriale a OMC. Amendamentul 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12, 12 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 13 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3 prin apel nominal, vot prin apel nominal. Votul este închis. Se adoptă 563 de voturi pentru. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1 pentru? Împotrivă? Abțineri? Doresc să verificăm. Votul este deschis. Vot electronic deschis pentru amendamentul 1. Votul este închis. Se adoptă cu 358 de voturi pentru. Amendamentul 6 pentru. Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnule Dezia, aveți cuvântul, doresc să... Monsieur le Président, je, je voulais juste dire que si je comprends bien l'amendement de notre... Domnule președinte, domnul Papastancos s-a referit la un angajament în care se amintește angajamentul de la Hong Kong și anume eliminarea subvențiilor la export. Contrar unei erori de pe foaia noastră de vot, uh, grupul socialist susține acest amendament. Ευχαριστώ. Η τροπολογία 5 με ονοματική κλίση. Amendamentul 5, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 326 de voturi pentru. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Textul inițial al aliniatul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cifra 13 din textul inițial prin uh, apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 377 de voturi pentru. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă? Abț- Voi repeta. Deci, amendamentul 15 pentru. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri? Să respinge. Amendamentul 9. Pe două părți, ambele părți prin, vot prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu 366 de voturi împotrivă. A doua parte. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 493 de voturi pentru. Amendamentul 8 Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu 351 de voturi împotrivă. Acum trecem mai departe la textul uh, inițial de la cifra 14, vot prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 574 de voturi pentru. A doua parte, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 360 de voturi pentru. Amendamentul 16, acesta a fost retras. Amendamentul 10, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu 364 de voturi împotrivă. Textul inițial de la cifra 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Deci textul inițial de la cifra 18, vot electronic pentru verificare, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 358 de voturi pentru. Și acum uh, votul final. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 370 de voturi pentru, 125 împotrivă și 125 de abțineri. Ultimul vot pe ziua de azi dar vă rog să fiți atenți. În engleză, la ora 12 uh, va fi decernat premiul Zaharov. După cum observați, am înaintat cât se poate de repede. Acum voi merge mult mai încet pentru ca nimeni să nu părăsească această sale până la ora 12. Ordinea de zi. Din psifoforia. Votul propunerii de rezoluție a Comisiei Libe privind aplicarea măsurilor restrictive împotriva anumitor persoane și entități După alineatul 5 sunt două amendamente. Amendamentul 1 și amendamentul 2. Se votează pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Facem control cu vot electronic. Arhetip șoforia. S-a deschis votul. Îmi cer scuze dacă sunteți de acord. Am o problemă pe care vreau să o rezolv. S-a închis votul. Se adoptă 502 voturi pentru. Cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. O secundă doar, că trebuie să controlez cine se abține. Controlăm, vot, controlăm cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 272 de voturi împotrivă. Trecem acum la textul inițial a alineatului 11. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Și în încheiere avem votul final. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum aș dori să-i rog pe toți colegii să rămână în sală pentru acordarea uh, atât de importantului premiu Zaharov, care se va face, ceremonia va avea loc peste 8 minute. Haideți să trecem acum la explicațiile de vot. În ceea ce privește mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, domnule Brezina. Brezina. Hlasoval jsem eh, proti zprávě BG týkající se... Mulțumesc, am votat împotriva